corecte și va fi bine pentru locuitorii din această țară, dar și pentru întreaga regiune și, bineînțeles, pentru noi toți. Vă mulțumesc! Grazie, comisario. Comunico di... Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am primit șase proiecte de rezoluție. Discuția s-a încheiat acum și votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația uh, doamnei înalt reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinta Comisiei asupra HIV-SIDA în vederea următoarei conferințe internaționale uh, pe tema HIV-SIDA care va avea loc de pe 18 pe 23 iulie 2010 în Viena. Și dau imediat cuvântul doamnei vicepreședinte Ashton. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă, onorabili deputați. Salut uh, oportunitatea de a participa la această sesiune privind uh, drepturile omului și HIV-SIDA. Mai sunt puține zile până când uh, se va deschide cea de 18-a conferință internațională privind SIDA la Viena. Această boală continuă să facă victime în continuare, iar impactul este foarte mare. Situația drepturilor omului este una dezastruoasă, ele nu sunt respectate. Iar uh, modul în care sunt tratate drepturile omului și modul în care este privită această boală uh, poate duce la o uh, răspândire și mai puternică a acesteia. Legile um, privind uh, legile privind antidiscriminarea uh, persoanele care sunt seropozitive trăiesc în continuare fără să spună acest lucru pentru că sunt stigmatizate. Există de asemenea temerea că ar putea fi închiși, privați de libertate sau chiar condamnați la moarte în anumite zone dacă cumva sunt contaminați cu SIDA. Dreptul uh, fiecăruia de a se bucura de sănătate fizică și mentală nu este respectat peste tot. Cei care sunt uh, afectați de SIDA trebuie să aibă același acces la informații și la tratament uh, ca toată lumea. Persoanele afectate nu trebuie să fie discriminate din cauza statutului lor. Știm că infectarea cu HIV reprezintă în anumite țări o uh, un motiv pentru a exclude persoanele respective de la a avea anumite drepturi. Uh, persoanele nu mai au dreptul să lucreze sau copiii nu mai au voie să meargă la școală în anumite zone persoanele infestate cu HIV uh, nu beneficiază de aceleași drepturi ca și celelalte persoane. În 2009 uh, a fost adoptat un program al Uniunii Europene, un program de acțiune, uh, care să lucreze pe această direcție și să abordeze aspectele drepturilor omului. Uniunea Europeană a fost foarte activă în promovarea libertății de călătorie a persoanelor infectate cu SIDA nu trebuie să existe um, dispoziții uh, care să împiedice persoanele care sunt seropozitive să călătorească sau să își stabilească domiciliul într-o anumită zonă. În ultimele luni, reprezentanții Uniunii Europene la Bruxelles și în alte țări au, uh, făcut, au avut mai multe inițiative pe această temă, sau a plecat asupra uh, discriminării uh, în ceea ce privește comportamentul sexual în uh, anumite zone sau a agresiunii la care sunt supuse persoanele seropozitive în anumite zone din Africa, în Senegal și așa mai departe. Trebuie să contribuim la respectarea și promovarea tuturor drepturilor omului în ceea ce îi privește pe toți oamenii și să uh, avem o activitate consolidată în acest domeniu în continuare. Vă mulțumesc! Se Inițiam. Mulțumesc! Începem acum dezbaterea. Urmează vorbitorii în numul, numele grupurilor parlamentare. În numele PPE, doamna Kolarska-Bobinska, pentru două minute. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo chcę podziękować. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Ashton pentru că în ciuda faptului că toată lumea urmărește meciul de fotbal, noi continuăm să continuăm să dezbatem despre situația celor care suferă de SIDA. E vorba de o, o, o temă dureroasă pentru toată lumea. În ultimii ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește prevenirea și uh, vindecarea acestor uh, infecții și acestor boli. Dar, din păcate, nu suntem siguri că vom reuși să îndeplinim obiectivele mileniului în ceea ce privește limitarea extinderii acestei boli. Vedem astfel că numărul de persoane contaminate crește în anumite regiuni, în anumite grupuri uh, sociale, mai ales în rândul femeilor, tinerilor și copiilor. Astfel, prin declarația noastră, susținem trei măsuri. Măsuri de tip juridic, mai întâi, care au drept scop să încurajeze acele țări care deocamdată sunt atât de afectate de această boală, în așa fel încât acestea să pregătească un adevărat plan de luptă împotriva SIDA. E nevoie de introducerea unor legislații care să stipuleze clar faptul că nu poate exista nicio formă de discriminare în persoana, perso- împotriva persoanelor seropozitive. Apoi trebuie susținute campaniile de educare și de informare pe tema virusului HIV și a, pe tema SIDA, tocmai pentru a se evita contaminarea, tocmai pentru a evita o extindere a uh, numărului de persoane care suferă de această boală. E vorba de o situație deosebit de dureroasă și dificilă și dincolo de aceste atitudini de tip educativ, e nevoie și de măsuri care să permită accesul la medicamente, la tratament. Trebuie să se ajungă la un acord de uh, liber schimb cu India. E, noi am avut ocazia să mergem în misiune în India. Știm că acolo se produc medicamente la preț redus care permit să se lupte împotriva SIDA. Și în momentul în care Uh, discutăm acest subiect în Uniunea Europeană, trebuie să abordăm și aceste aspecte, și anume medicamentele. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cashman, trei minute, în numele socialiștilor și democraților. Deși, prego. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Ashton, am ascultat uh, declarația dumneavoastră introductivă și pot să spun că mă simt ca și cum ajunge acasă. Treaba mea este gata. Foarte rar am ascultat pe cineva care stătea pe locul dumneavoastră care să înțeleagă nu numai ceea ce am făcut, dar și ceea ce facem, ceea ce trebuie să facem în continuare pentru a-i proteja pe aceia care sunt foarte vulnerabili. De aceea sunt mulțumit că Parlamentul a decis să uh, abordeze lucrurile în mod potrivit, pentru că există anumite drepturi care pot fi consolidate de către dumneavoastră, de societatea civilă care uh, acționează în numele dumneavoastră. Uh, Din păcate, există multe persoane seropozitive. În prezent, 33,4 milioane de persoane sunt infestate cu HIV sau bolnave de SIDA. Numai în 2008, 2,7 de milioane au fost infestate în plus, cele mai multe în Africa subsahariană și 60% dintre acestea sunt femei și copii. Deci este foarte clar că Trebuie să mai facem foarte multe și de acum înainte. Trebuie să le arătăm indivizilor care sunt alegerile pe care le pot face referitor la corpul lor. Trebuie să le prezentăm lucrurile așa cum sunt în realitate, să punem lucrurilor pe nume, să ne referim la cei care uh, lucrează și prestează servicii sexuale pentru că nu au altă opțiune. Deci trebuie să ne concentrăm asupra celor care sunt afectați în mod direct. De asemenea, există niveluri de infecție printre cei care, uh, în rândul celor care oferă servicii sexuale, care își neagă propria sexualitate, uh, pentru că există o stigmatizare puternică a acestora, de asemenea persoane care își injectează droguri, refugiați, um, lucrători mobili în toate regiunile țării care sunt infestați de această Uh, boală. În Ucraina, în Rusia și în alte țări există un nivel epidemic înalt, însă aceasta nu este o poveste încheiată. Uniunea Europeană a jucat un rol de lider pe această direcție și sper că vom continua să mergem pe această direcție uh, și la cele 18 conferințe internaționale de la Viena. Însă, în ciuda acestor statistici care vorbesc de milioane de oameni infestați, gândiți-vă că o viață este afectată de SIDA în apropierea dumneavoastră. Vieți pierdute, generații pierdute, iubiți pierduți, părinți pierduți, frați și surori pierdute. Vieți de multe ori pierdute prin pierderea celorlalte. <coughs> Cel mai rău, o pierdere totală de viață, chiar dacă ar fi putut să fie prevenită transmiterea acestei boli. Vă mulțumesc! Grazie per il gruppo della... Mulțumesc. În numele grupului ALDE, doamna Sophie Indveld, pentru 4 minute. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi doamnei baronese Ashton pentru introducerea pe care a făcut-o și colegilor mei, doamna Comorska și domnul Cashman, pentru cuvintele pe care le-au spus și sunt absolut de acord cu dumnealor. Unul dintre ultimele cuvinte pe care le-a pronunțat Michael Cashman este că e vorba despre o boală care poate să fie prevenită și de aceea eu sunt deosebit de frustrată că uh, nu costă practic nimic, nimic și am putea să prevenim atât de multe cazuri de îmbolnăvire cu HIV-SIDA. Am putea să prevenim uh, toată această suferință. Mă uit la cuvintele cheie, stigmatizarea. Doamna Kodarska a vorbit despre discriminare și și dumneavoastră ați menționat-o, doamne Ashton. Și chiar și în Uniunea Europeană există acest fenomen al <clears throat> stigmatizării. Uitați-vă numai ce se întâmplă în unele state membre. Persoanele homosexuale încă nu pot să doneze sânge. Există în continuare state membre care, în ciuda tuturor principiilor și regulilor comune, cer Uh, uh, persoanelor care intră pe teritoriul lor să declare că nu sunt infectați cu HIV-SIDA și de aceea ar trebui să ne uităm mai, mai întâi la ce se întâmplă în propria noastră curte înainte să-i criticăm pe ceilalți. Ar trebui să aplicăm aceleași principii în Uniunea Europeană ca cele pe care vrem să le aplicăm în țările terțe. Mai există și uh, problema mentalităților, a acestor concepții rigide uh, de, uh, morale. Uh, sunt mulți în această, uh, în această sală care nu vor să voteze rezoluția pe care am făcut-o noi, pentru că se vorbește despre dreptul la autonomie al femeilor, despre dreptul persoanelor homosexuale de a trăi cum crede cuvinte și vorbește și despre sănătate reproductivă. Dacă măcar noi în această adunare am fi de acord asupra unor principii atât de simple, am face deja un pas înainte. Cum pot aceste persoane să continue să aibă asemenea atitudini și în același timp să se uite în ochii uh, bolnavilor de hipsida și mai ales în ochii femeilor care suferă atât de mult. Recunoașteți drepturile femeilor, recunoașteți faptul că femeile au dreptul să hotărască ce se întâmplă cu corpul lor. Și acest lucru nu trebuie să fie valabil numai dincolo de granițele noastre, ci și aici, în Uniune. Și încă o dată, doamnă președinte, toate aceste lucruri nu costă nimic. Accesul la îngrijiri de sănătate și la medicamente este ceva de bază. În Uniunea Europeană ni se pare că este un drept uman de la sine înțeles. Și atunci de ce mai avem o asemenea dezbatere astăzi? De ce refuzăm acest drept o anumitor categorii de persoane sau considerăm că este o favoare pe care le facem un privilegiu? Un privilegiu? Nu, este un drept fundamental. Acum că suntem în plină criză economică și multe dintre țările terțe sunt Um, afectate, e clar că trebuie să ai o mână de lucru sănătoasă ca să poți să faci dezvoltarea economică. Deci haideți să ajutăm țările să aibă o populație sănătoasă. De aceea trebuie să ajutăm bugetele pentru sănătate. Aceasta trebuie să fie una din prioritățile noastre. Nu ar trebui să vorbim despre reduceri bugetare. Ar trebui să vorbim din potrivă despre ajutorul acordat acelor țări. În plus, eu lansez un apel către guvernele naționale și le cer să-și asume răspunderile. În plus, cer deputaților din toate grupurile politice să voteze rezoluția mâine. Vă mulțumesc! Grazie per il gruppo verde. Mulțumesc și acum din partea verzilor, doamna Auta, la un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Susțin din toată inima ceea ce au, au spus cei trei colegi din partea grupurilor politice diferite și de asemenea aș dori să o, să-i mulțumesc și doamnei Ashton pentru abordarea de care a dat dovadă în această dezbatere față de această chestiune. Eu sper că rezoluția de mâine va reprezenta o contribuție importantă pentru cea de-a 18-a conferință internațională privind SIDA care va avea loc la Viena în luna iulie. Și da, într-adevăr, putem să punem accentul uh, asupra unui fapt, și anume că cât de important este ca Uniunea Europeană să colaboreze cu aceste țări care au deocamdată politici de așa natură care reprezintă de fapt obstacole în îngrijirea, uh, diagnosticarea și tratamentul celor uh, care suferă de SIDA. De asemenea, prevenirea este un aspect important. Iar în rezoluția noastră afirmăm faptul că încă mai există 106, de, 106 țări care se află într-o astfel de situație, care au astfel de politici și subliniem faptul că e nevoie de o abordare de tip științific față de SIDA și că e nevoie de o adevărată luptă împotriva unor astfel de uh, uh, prejudecăți. Însă știm foarte bine că uh, comportamentul sexual uh, de tip homosexual este încă penalizat în foarte multe țări. Uh, și evident că nu o, lege, nu o lege poate schimba mentalitatea. Uh, e vorba aici de mentalitate, de tradiție, dar nu trebuie să uităm că oamenii trebuie să fie tratați în mod decent, în mod corect. Aceasta este singura cale, este singura abordare posibilă. Mulțumesc și acum din, uh, în numele GUE are cuvântul doamna Matias, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Nu mai uh, sunt multe de spus. În anul 2008, 2 milioane, 400 de mii de milioane, 2,4 milioane de infecții suplimentare s-au adăugat la cele care existau până atunci. Deci, în fiecare an, numărul acestor persoane infestate cu HIV cresc. 30 uh, de milioane de oameni uh, sunt infestați la nivel global. Două treimi din aceste persoane, trebuie să sublinie acest lucru, nu au acces la tratament. Este o boală care oferă acces invers proporțional la medicamente. În uh, Africa, în zona subsahariană, sunt peste 20 de milioane infestate, iar femeile sunt uh, infestate într-o mai mare măsură decât bărbații. Deci, în prezent, este necesar ca și în trecut să acționăm preventiv și de asemenea să protejăm oamenii în acest fel. De aceea doresc să apelez la Comisie și la Consiliu ca um, aceștia să procedeze după principiile stabilite, să abordeze global această temă, pentru că avem nevoie de o politică care să lupte împotriva discriminării acestor persoane. Și acest lucru trebuie să-l facă Uniunea Europeană și în interiorul său, pentru că și acolo se găsește, se uh, practică asemenea discriminare împotriva persoanelor homosexuale, de exemplu. Trebuie să găsim mijloacele globale pentru a combate această epidemie, uh, pentru a combate și um, boli precum malaria. De asemenea, trebuie să creștem drepturile persoanelor Um, infestate și să ne implicăm mai mult în sănătatea reproductivă a femeilor. Sigur, nu trebuie să renunțăm la această luptă, însă nu trebuie să avem două tipuri de măsură, ci trebuie să ne îndeplinim obligațiile. Bati. Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea cu ceilalți vorbitori de pe lista de vorbitori și începem cu domnul Kelly, două minute. Uh, thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să o felicit pe doamna Ashton pentru munca sa extraordinară și pentru faptul că se descurcă deja foarte bine. Din câte știu eu despre HIV SIDA, pentru că deja am o experiență bogată, am lucrat pe teren în uh, Malawi și am văzut cât de devastatoare este această boală printre adulți și printre copii. Speranța de viață este de numai 42 de ani și în această țară se necesează cel mai mare grad de prevalență a bolii. Se estimează că 86.000 de persoane uh, au, mor în fiecare an și în jur de 8.000 uh, de uh, persoane sunt infectate cu HIV-SIDA în fiecare an. Deci, evident că ceva trebuie să fie făcut. În primul rând, îngrijirile medicale. De, pentru a preveni și apoi pentru a trata. Apoi, educația. Dacă ești educat, știi cum să te aperi și apoi poți să ai o atitudine mai tolerantă. Apoi, eliminarea acelor practici care dau anumitor indivizi din triburi să facă ce vor cu femeile. Asemenea, practici trebuie să înceteze, dar trebuie să obținem această schimbare de atitudine din partea triburilor însăși, deci ca ele să înțeleagă de ce aceste uh, obiceiuri tradiționale sunt nocive. În plus, trebuie să lucrăm cu autoritățile de pe teren, pentru că eu când am fost în Malawi, am citit deseori în presă critici adresate ONG-urilor pentru faptul că uh, se comportau ca niște foști colonialiști în loc să lucreze mai bine cu autoritățile locale și cu populația în general pentru a-i convinge cât de important este lupta împotriva SIDA. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum are cuvântul doamna Luna, ce cu minut și jumătate. Yes, thank you, President. Um... Mulțumesc, președinte, doamna înalt reprezentant, dragi colegi. Sunt foarte încântată de faptul că vom avea o rezoluție comună și sper că aceasta va fi votată masiv de către Parlamentul European. Pentru că, așa cum s-a spus, um, având în vedere pregătirile referitoare la cea de-a 18-a conferință um, care va avea loc la Viena, care de altfel e și orașul meu natal, e vorba deci de un subiect deosebit de important. Iar titlul conferinței este Aici și acum. Trebuie să facem ceva aici și acum pentru a lupta împotriva SIDA. Și e un lucru care a lipsit în trecut și toți oratorii s-au referit la acest lucru. Știm că virusul uh, HIV, în momentul în care oamenii sunt afectați de el, uh, sunt considerați ca fiind uh, marginalizați, nu mai sunt considerați ca fiind uh, oameni care fac parte cu adevărat din societate. De aceea există această nevoie de a pune accentul, de a ne acorda toată atenția asupra schemelor de îngrijiri de sănătate. Și aș dori să amintesc tuturor tuturor că și uh, OMC-ul în declarația sa din 2001 a explicat foarte clar faptul că sănătatea este mult mai importantă decât alte interese, în, mai ales în țări uh, precum cele din Africa, unde 60% din oamenii infectați sunt femei, sunt copii și care, prin tradiție, nu au deja un acces suficient la uh, tratament medical. Deci vedeți că e nevoie de medicamente, medicamente care să fie disponibile pentru oamenii săraci pentru populația care nu are mijloace și resurse financiare, pentru că acestea ne vor permite să luptăm împotriva virusului. Așa cum s-a spus și mai devreme, uh, tinerii și femeile sunt mult mai, afectate, mai afectați acum decât la începutul epidemiei. Însă nu este o boală care afectează doar uh, bărbații, ci într-un context uh, global, mondial, vedem că femeile și tinerii sunt cei mai afectați. De aceea v-aș ruga pe toți, toți cei care încă nu au semnat declarația, ca mâine să votați în favoarea acesteia pentru a clarifica lucrurile și anume că sănătatea reproductivă și dreptul la sănătate este un, un drept valabil pentru toată lumea. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum are cuvântul domnul Micolașic. Două minute. Grație. Eh, aici stale smrtiacou chorobou a napriek Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Această boală este una letală și în ciuda cunoștințelor medicale pe care le avem, ne confruntăm în continuare cu problema că pacienții mai devreme sau mai târziu mor în urma diferitelor boli cu care se contaminează, uh, mai ales în urma unor infecții. Majoritatea oamenilor, conform studiilor majoritare, uh, deci cei care contractează această boală, um, o fac, uh, o contactează în urma sexului neprotejat. Însă, haideți să vedem cum stau lucrurile cu adevărat. Această boală se răspândește ușor. Este vorba aici despre persoanele care sunt implicate în diverse activități sexuale, care uh, o contractează mult mai ușor și ei o și transmit uh, în mod susținut mai departe. Haideți să nu fim naivi în uh, abordarea și în gândirea noastră, să nu pretindem că verificările medicale, analizele medicale ar putea rezolva această problemă. Eu sunt uh, doctor și știu că cineva care vine luni la doctor și vine uh, din nou săptămâna viitoare poate contracta boala în intervalul de timp dintre aceste două vizite și poate să o și transmită mai departe. Și după cum a spus domnul Cashman, uh, există un grup vulnerabil de persoane, acești, aceste persoane care oferă servicii sexuale, precum și homosexualii, care sunt foarte expuși. În această comunitate, uh, problemele sunt destul de mari, promiscuitatea este un fenomen uh, frecvent și este doar o chestiune de timp până când aceste persoane contractează boala aceasta. De aceea trebuie să acționăm și eu sunt în favoarea cercetării a noi medicamente, tratamente anti uh, retrovirale, pentru că trebuie să continuăm cercetarea noastră și în cel de-al șaptelea program cadru pentru a găsi noi molecule care să ne ajute să vindecăm persoanele infestate. Eu sunt în favoarea ajutorului acordat Africii în orice direcție, pentru că sunt milioane de persoane în Africa infestate și este obligația noastră morală să îi ajutăm, mai ales în Africa subsahariană. la... Trecem acum mai departe la procedura Catch the Eye. Domnul Iacolino. Mulțumesc, doamna președinte. Nu am absolut nicio îndoială asupra faptului că astăzi, mai mult decât niciodată, SIDA este o amenințare pentru sănătate. Nu numai sănătatea cetățenilor europeni, ci mai ales sănătatea cetățenilor din țările în curs de dezvoltare. De aceea nu trebuie să pierdem din, din intensitate în lupta noastră împotriva SIDA. Avem nevoie pentru asta și de mai multe resurse. Trebuie ca aceste resurse să fie utilizate tocmai pentru a susține familiile care suferă din cauza acestei boli. Pentru că dacă într-o familie există un bolnav de SIDA, nu e doar problema bolnavului, ci a întregii familii. De asemenea, trebuie să modificăm și comportamentele pentru a obține rezultate care să fie măsurabile în mod concret din punct de vedere al sănătății. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacolino, și acum doamna Wertman, un minut. Mulțumesc. Numărul de, de infecții noi um, au fost contractate de tinerii de 15-16 ani în ultima vreme. Deci tinerii sunt expuși cel mai puternic acestor infestări. Acest lucru se datorează și faptului că nu sunt suficient de informați, ei nu își amintesc de campaniile de informare din anii 80 pentru că sunt mult prea tineri și în programele școlare nu există uh, obligația de a informa despre aceste lucruri. Un sondaj din 2005 a arătat că cetățenii europeni își doresc o implicare mai mare a Uniunii Europene în combaterea acestei boli. Acest sondaj ne arată și problema jumătăților de adevăr care sunt răspândite în populație. Trebuie inițiate noi campanii pentru a aborda grupurile țintite și a le informa în mod corespunzător și, de asemenea, pentru a evita din nou stigmatizarea acestei categorii de populație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papa Nicolau! Vă mulțumesc, doamna președintă! Așa cum a spus și antevorbitorul meu, Chiar dacă 33 de milioane de persoane sunt deja infectate cu uh, acest virus uh, mortal în lume, există și alte câteva milioane care aproape că nici nu știu că există acest virus și cât este de riscant dacă uh, ești contaminat. Nu trebuie să precupețim niciun efort în ce privește informarea. Trebuie să luptăm împotriva fenomenului de excluziune socială. Pentru că din cauza faptului că sunt atât de multe persoane uh, bolnave, în jur de 30% dintre cei infectați nici măcar nu sunt conștienți de faptul că pot să transmit atât de ușor acest virus. Lupta împotriva HIV-SIDA ar trebui să fie o prioritate uh, mondială și trebuie să ne ocupăm foarte mult de uh, campaniile de informare ale tinerilor și să luptăm împotriva excluderii sociale. Vă mulțumesc, s-a terminat procedura de luare spontană a cuvântului și acum dăm cuvântul doamnei Ashton. Colleagues, thank you very much. I begin by saying that I'm confident that the Vienna conference will... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, am spus încă de la bun început că am încredere în această 18-a uh, conferință privind SIDA și sper că tinerii mai ales vor reuși să aibă acces la tratament eficace, la informare, la uh, uh, pregătire pentru a face față acestui virus. Și e adevărat că trebuie să apărăm drepturile celor care sunt uh, infectați cu HIV-SIDA, atât în Uniunea Europeană cât și în alte țări. Pentru că nu contează dacă aceste țări sunt aproape de frontierele noastre sau uh, de capătul celălalt al lumii. Colegul meu, comisarul Dali, care se ocupă de protecția consumatorilor și de chestiune de sănătate, va reprezenta Comisia tocmai la, ședința, uh, la prima ședință a acestei conferințe, 18-a conferință privind SIDA și foarte mulți cercetători din domeniu vor fi prezenți și lansez eu o invitație către toți membrii Parlamentului European care doresc să participe la această conferință, să întâlnească reprezentanții Uniunii Europene la această conferință. Fiți convinși că Uniunea Europeană va fi reprezentată atât în ședințele principale cât și în ședințele uh, secundare ce vor fi organizate cu ocazia acestei conferințe. Și Am spus de la bun început că uh, se derulează în această seară campionatul mondial în uh, Africa de Sud și am avut ocazia să merg în Africa de, uh, acum câțiva ani de zile și am mers cu o mașină din Johannesburg până undeva la țară și mi s-a explicat foarte clar care sunt problemele HIV-SIDA în Africa de Sud și faptul că acest lucru afectează foarte multe persoane. am avut ocazia să ajung uh, la țară și șoferul mi-a spus alege, alege un sat, oricare. Și am mers timp de o oră cu mașina și am spus da, uite, aleg pe uh, acest, acest sat. Și am reușit, am mers până în acel sat. Ne-am oprit. Și mi s-a spus, da, în Africa tradiția este că nu pui piatra pe mormântul celui care a murit timp de un an de zile. Și m-am uitat și am văzut la cimitir câte multe morminte erau fără piatră și oameni care muriseră deci în decursul uh, anului precedent. Și l-am întrebat de ce atât de multe persoane. Și mi-a răspuns foarte simplu acel șofer că de fapt era vorba de victime HIV-SIDA. Și este evident că această boală este una devastatoare. Și prin rezoluția dumneavoastră doresc și eu să mă alătur dumneavoastră în momentul în care aducem un omagiu tuturor acestor victime. Mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Încheiem aici această dezbatere și pe ordinea de zi avem declar, punctul următor și anume declarația vicepreședintei Comisiei Înalte Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate referitor la intrarea în